precizări, o aveți deja, în cazul în care nu există obiecții, acestea vor fi adoptate. De asemenea, Comisia IMCO a prezentat un corigendum la un text adoptat de către Parlamentul European. Conform articolului uh, sau regulii 231 aliniatul 4 din regulile de procedură, acest text va fi considerat aprobat în cazul în care în 24 de ore 40 de membri nu se vor solidariza pentru a depune un amendament împotriva sa. De asemenea, conform articolului 2, 80,